Uh, să continuați uh, schimbul de explicații. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și uh, vă informez că ședința se va relua mâine dimineață la ora 9. Vă mulțumesc, o seară bună!